La președinte. Doamna președintă. Bună dimineața, dragi colegi. S-a redeschis sesiunea. Primul punct pe ordinea de zi este raportul Hafnar privind transmiterea către Parlamentul European și Uh, tratarea de către Parlament a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în chestiuni altele decât cele vizate de domeniul politic externe și de securitate comună. Dau cuvântul domnului Hafner ca raportor patru minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor colegi, azi facem un pas decisiv în direcția unei democrații consolidate, pentru că democrația se bazează pe ideea că politicul nu poate acționa în anticameră și nici în spatele culiselor, ci că trebuie să acționeze transparent, că acțiunile sale trebuie să fie accesibile publicului și că aceia care au fost aleși, mandatați de eh, opinia publică, să poată verifica deciziile luate de uh, politic. Cetățenii așteaptă din partea noastră a parlamentarilor acest lucru. Asta este de fapt mandatul nostru. Acum, de la intrarea în vigoare a noului tratat, Parlamentul are atât posibilitatea cât și obligația de a uh, exercita un control asupra activităților de negociere ale Consiliului, inclusiv în ce privește anumite eh, tratate internaționale. Putem face acest lucru însă doar dacă deținem suficiente informații. Și azi, din păcate, trebuie să spunem că în multe cazuri nu deținem informații suficiente, informații necesare. Eh, vă reamintesc doar de eh, tema de mare actualitate, ACTA. Dosarul ACTA a fost eh, negociat fără ca noi să fi avut acces la toate documentele necesare, fără să putem fi putut aprecia ce s-a negociat și în funcție de care parametri. Acest lucru trebuie să se schimbe. Asta înseamnă că Trebuie să avem acces la negocierile uh, efectuate de Consiliu și trebuie să fie reglementat și accesul nostru la astfel de documente. Nu vorbim doar despre documentele de negociere, deci documente care uh, uh, confirmă rezultatul unor negocieri. Nu, trebuie să știm uh, și care sunt uh, documentele interne, trebuie să avem acces la documentele confidențiale, uh, uneori documente clasificate ca fiind secrete sau strict secrete și de aceea este, eh, a fost necesar să convenim asupra unei proceduri simplificate eh, prin care să se reglementeze aceste chestiuni. Am obținut de asemenea și accesul pentru documentele confidențiale fără proceduri, proceduri uh, uh, speciale. Sigur că în cazul documentelor secrete și top secret, deci uh, clasificate strict secrete, uh, lucrurile stau puțin diferit. Toată lumea știe, cunoștința este putere. Uh, dacă vrem să uh, ne exercităm atribuția de control asupra Consiliului, trebuie să avem acces la aceste informații, la aceste cunoștințe. Sigur că nu putem folosi în comunicarea noastră externă documentele uh, sau cel puțin unele din documentele care ne sunt uh, accesibile pe această cale. Însă Cred că uh, am făcut un pas decisiv în direcția democrației europene, astfel încât uh, uh, acum nu avem o relație de accesibilitate doar față de Comisie, ci și față de Consiliu trebuie să putem aprecia în cunoștință de cauză care sunt liniile de negociere, care sunt obiectivele de negociere ale Consiliului în uh, politici uh, de la uh, lupta împotriva schimbarea climatică până la diferite alte teme. Deocamdată negociem inclusiv uh, problema uh, dreptului la anchetă parlamentară a Parlamentului uh, European. Până acum, anchetele Parlamentului European erau stânjenite, dacă nu chiar obstrucționate, de lipsa de acces la documente esențiale. În interesul de, uh, cetățenilor și numele democrației trebuie să ne putem achita de această funcție importantă Până acum acest lucru n-a fost posibil, dar acum vom avea această posibilitate și de aceea mulțumesc tuturor celor care au contribuit la redactarea raportului. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Acum au cuvântul uh, vorbitorii numele grupurilor. Începem cu PPE. Domnul Traskovski, 3 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, felicitări echipei noastre de negociere și conducătorului acesteia, domnul Hefner, pentru că s-a ajuns la un acord așa de important. Nu e niciodată ușor să negociezi așa ceva, mai ales când sunt implicate două instituții, dintre care una capătă noi competențe, mai ales într-un domeniu așa de sensibil, domeniul informațiilor clasificate. În acest caz, negociatorii noștri au reușit să ajungă la un acord matur care oferă acces informațiilor confidențiale care există la nivelul Consiliului. Mulți dintre noi ar putea să consideră că este doar o chestiune tehnică, dar de fapt vorbim despre încă un pas către realizarea unui obiectiv, a unei solicitări pe care o avem de mulți ani, o solicitare de um, urmărire din punct de vedere democratic a activității Uniunii și asta este în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona, care au respectat reprezentat uh, obiectivele și prioritățile noastre. Parlamentul hotărăște în mod responsabil și pentru asta are nevoie de o imagine de ansamblu cât mai completă. Acordul ajută la acest lucru. Și așa cum a spus domnul raportor, asta este parte a unui raport, a unui proces mai larg care ne ajută să lucrăm cu acces la informații, conform acordului negociat în domeniul politicii externe și de securitate comune. Aceste decizii urmează a fi luate Echipa noastră de negociere a făcut o treabă foarte bună, s-a descurcat foarte bine, cadrul juridic și principiile sunt respectate, există și acum Parlamentul trebuie să-și facă treaba și să uh, structureze un sistem astfel încât acordurile să fie implementate în practică cât mai repede posibil. Să nu uităm de asemenea că există marge de interpretare la nivelul acordului și sper că și Consiliul va da dovadă de uh, deschidere și bunăvoință pentru a ajuta la implementarea acestuia. Știm că o cooperare sinceră între instituții este prevăzută în tratat, dar este foarte bine să vedem că acest lucru se întâmplă concret, în practică. Și în cazul de față chiar așa s-a și întâmplat mai există încă o piesă a puzzle-ului care lipsește, care ține de accesul la informații confidențiale uh, cu privire la politica externă și de securitate comună. Am menționat-o deja. Ceea ce s-a întâmplat aici, până la urmă, transmite un mesaj clar. Datorită acestui acord uh, interinstituțional putem să ne desfășurăm activitatea de parlamentari mult mai bine, mult mai bine informați, mult mai eficienți și putem să urmărim activitatea Consiliului în mod transparent și asta a fost prioritatea Parlamentului de altfel de-a lungul mandatelor. Mulțumesc! Mulțumesc! din partea SND. Are acum cuvântul domnul Guerrero, două minute. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Hefner pentru raportul său pe care îl discutăm astăzi și pe care o să-l și votăm. Dacă ne uităm pe uh, ce ne spune uh, manualele despre democrația avem foarte multe definiții diferite. În secolul 21, democrația înseamnă mai mult transparență și exprimarea opiniei publice decât altceva. Factorii politici sunt răspunzători în fața cetățenilor. Trebuie să dea socoteală privitor la acțiunile lor, pentru ca Parlamentul să poată să-și asume acest rol de legiferare și control al deciziilor politice are nevoie de informații și de transparentă. Numai, numai astfel Parlamentul își poate pe deplin asuma funcția de reprezentare a cetățenilor. Raportul conține trei elemente importante, printre altele pe care aș dori să le subliniez. În primul rând, sporește demnitatea deputaților. Ei vor putea să aibă într-adevăr acces la niște documente aici la Parlament și din ce în ce mai mulți eurodeputați vor avea această ocazie. Raportorii, dar și raportorii în umbră și membrii comisiilor de resort vor avea și acces la aceste documente și numărul de documente confidențiale uh, pentru care e nevoie de o autorizație specifică va scade. Iată, un progres semnificativ. Așadar, aceasta ne va permite să analizăm mai bine în um, informațiile secrete, confidențiale legate uh, de politicile noastre, iar Parlamentul nostru va izbuti de deci, să ajungă la niște acorduri bune. Mulțumesc uh, doamnei Wallis, domnului Zvoboda și celorlalți care au făcut parte în această echipă de gociere. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Rubic. Con una blue card, Domnule Rubic, aș cerut să interveniți cu un cartonaș albastru. Acceptați acest cartonaș albastru, domnule Guerrero, vă rog. Vă mulțumesc. Vreau să întreb pe coleg dacă vede o eh, deosebire între eh, eh, relația de confidențialitate și confidențialitatea la Parlament, respectiv la Consiliu vreți să existe nivele eh, egale de confidențialitate și de secretizare la cele două instituții sau considerați că este bine să existe standarde diferite? În realitate, lo que hace este... E bine, de fapt, acest acord limitează numărul de sau calitatea de informații calificată drept secrete. Eurodeputații vor avea ocazia de a accesa aceste informații fără autorizație prealabilă din punct de vedere al securității. Ceea ce privește informațiile publice, trebuie să existe o reglementare mai deschisă pentru Parlament. Uh, bineînțeles că în domeniul privat uh, trebuie să se respecte drepturile fundamentale, Eh, și datele personale. Mulțumesc foarte mult! L'onorevole Ian... Din partea grupului ALDE, domnul Machi, două minute. Kiittää collega Hefneria hyvästä... Stimate colegi, stimați colegi, vreau să-i mulțumesc și eu eh, domnului Hefner eh, pentru raportul excelent în calitate de raportor de umbră am fost, de fapt, mai mult sau mai puțin de aceeași părere. Am dorit mai multă transparență și am dorit ca cetățenii să aibă mai multe posibilități, mai multe canale prin care să obțină anumite informații. În plus, fără accesul la aceste documente, nu putem controla activitatea Consiliului și nu putem să ne exercităm atribuțiile și influența. Este lăudabil faptul că uh, între, în, uh, și la Consiliu s-a ajuns uh, la această disponibilitate de a uh, împărtăși informații. Acum, eu n-aș zice că este un pas uriaș uh, pe care l-am făcut. Până la urmă uh, am uh, stabilit pe hârtie ceea ce în practică mai, s-a făcut deja mai mult sau mai puțin. Acum, sigur că trebuie ca anumite date Uh, considerate confidențiale, clasificate, să nu mai fie uh, uh, accesibile doar unei mici elite restrânse. Cu siguranță că următorul acord interinstituțional va, va consacra drepturi egale de accesibilitate a documentelor secrete și confidențiale pentru ambele instituții. Mulțumesc. Deci, iar... Mulțumesc din partea ECR, domnul Fox, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Hafner pentru activitatea sa în calitate de raportor. Mă bucur că și grupul nostru sprijină acest acord. Parlamentul uh, are o misiune foarte importantă. Trebuie să ceară um, socoteală Parlamentului și Comisiei pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt bine cheltuiți și că legile europene sunt aplicate așa cum trebuie, în mod transparent și deschis. Acest acord cu Consiliul este în mare asemănător cu cel pe care deja îl avem cu Comisia, lucru pe care trebuie să-l salutăm. Trebuie să echilibrăm nevoia de transparență cu dreptul legitim al statelor la confidențialitatea unor documente și cred că acest acord reușește să asigure echilibrul respectiv. Mă bucur deci să sprijin acest raport și cred că va duce la o mai bună guvernanță în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumesc! Acum ar trebui să dau cuvântul doamnei Vergia, însă nu cred că este în sală. Prin urmare, am să dau cuvântul domnului Angurakis. Nici domnia sa nu este în sală, așa că dăm cuvântul celor care au solicitat să intervină la proceduri spontane. Prin urmare, are cuvântul uh, domnul Erenhausen. Vielleicht einige interessante câteva informații interesante. Uh, recent am formulat câteva întrebări uh, parlamentare uh, către Comisie și Consiliu, de asemenea către Secretarul General, cu intenția de a afla câte documente clasificate sunt în circulație în Uniunea Europeană. Rezultatul la aceste, răspunsul a fost următorul. Comisia Europeană nici măcar nu ne-a răspuns. Comisia a tras doar Uh, atenția asupra faptului că efortul administrativ în uh, rezolvarea acestei chestiuni ar fi poate prea mare. Deci, uh, rugămintea încă o dată la adresa Comisiei, vă rog să ne publicați, să ne spuneți care, sunt, care este cifra documentelor clasificate. Din partea Consiliului am primit o, o statistică foarte clară pe diferite nivele de clasificare și vreau să adresez un compliment pentru Consiliu. De asemenea, trebuie să uh, prelucrăm datele primite și de la alte instituții. Uh, întrebarea adresată Secretariatului General al Parlamentului uh, a fost o întrebare interesată pentru că răspunsul primit a fost că au fost prelucrate 10 documente clasificate Uh, acum, uh, noi știm că uh, anual sunt circulate 10.000 de documente clasificate. Deci, în aceste condiții este absolut insuportabil statutul pe care îl are deocamdată încă Parlamentul European. Eu, eu cred că este important ca numărul eh, documentelor clasificate să fie publicat pe paginile de internet eh, ale instituțiilor europene pentru ca să existe o privire de ansamblu asupra acestora. Și mulțumesc, spune președinte, acum domnul Hafner în încheiere două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru această scurtă dezbatere. Noi nu suntem aici de dragul nostru. Suntem aici uh, pentru că avem o misiune, un mandat din partea cetățenilor europeni. Avem obligația să controlăm activitatea uh, instituțiilor europene, inclusiv a Consiliului, avem o răspundere și o competență bugetară, avem o răspundere legislatoare uh, și toate aceste competențe și atribuții nu pot fi uh, nu pot fi exercitate decât uh, dacă știm uh, ce se întâmplă. Știți că dictaturile întotdeauna uh, se bazează pe faptul că informațiile esențiale sunt clasificate, sunt secretizate și nu sunt accesibile publicului. Prin votul de astăzi vom face un pas mare în direcția cea bună. Știu care sunt uh, plângerile colegilor care spun n-am primit documentul acesta, n-am primit documentul acela. Acum vă spun că azi am uh, semnăm și adoptăm un document, uh, de mâine începând trebuie să realizăm o practică curentă care să se bazeze pe încrederea constru- reciprocă construită pas cu pas. Sigur că nu vom primi imediat toate documentele, însă, pe de altă parte, știm că fără acest acord interinstituțional n-am avea acces la o mare parte din documentele foarte importante. Parlamentul nu poate să se consulte, să dezbată uh, dosare precum uh, dosarul ACTA fără informații relevante. Da? În dialogul uh, UE-China Eh, colega mea care s-a ocupat de dosar a trebuit după negocieri îndelungi eh, să, să meargă la Consiliu pentru a vedea doar anumite documente fără a avea acces eh, nemijlocit la aceste documente. Deci vedeți că există nevoia pentru mai multă transparență și transparența crescută este premisa unei democrații sporite. Deci uh, invit toți colegii și toate colegele să se folosească în mod constructiv de acest uh, nou uh, instrument și vreau să mulțumesc în special domnului Lene, doamnei Wallace, domnului Svoboda pentru sprijinul acordat în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Închidem discuția pe acest punct și votul va avea loc astăzi la orele 12. Trecem acum la raportul Geringer privind formele